Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Reluăm uh, ședința, dragi colegi. Vă rog să ocupați locurile. Și mă adresez domnului Schmidt, reprezentantului Consiliului. Vă rog. Vă rog. Invit pe colegii care sunt în picioare să ia loc sau să părăsească hemiciclul, pentru că dezbaterea va continua. Și acum, pe ordine de zi, avem uh, declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu Anul European pentru Dezvoltare, punere în aplicare și urmări. Are cuvântul domnul Schmidt din partea Consiliului. Vă rog. <laughs> Domnule președinte, stimați deputați, la câteva zile de la ceremonia de încheiere oficială a Anului European pentru Dezvoltare, pe 9 decembrie la Luxemburg, mă bucur